discussion? Bună dimineața tuturor! Deschidem ședința. Am câteva comunicări de făcut la început. Autoritățile letone au făcut uh, o solicitare cu privire la ridicarea imunității domnului Nils Ușakov pentru a putea face o urmărire penală în ceea ce privește încălcarea legislației letone cu privire la bunurile strategice. Această solicitare va fi tratată potrivit regulamentului uh, de procedură și transmisă mai departe Comisiei pentru Afaceri Juridice. În ceea ce privește rezoluțiile comisiilor cu privire la articolul 71 și reluarea negocierilor, pot, ceea ce a fost publicat miercuri 11 noiembrie, nu am primit uh, nicio solicitare din partea vreunui grup sau din partea mai multor grupuri care să întornească plafonul minim. Prin urmare, comisiile competente pot să-și înceapă negocierile. Președintele a primit uh, concluziile Consiliului în primă lectură. și avizele comisiei au fost și ele depuse. Titlurile vor apărea în procesul verbal al acestei reuniuni. Termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se exprima începe să curgă de mâine, 14 noiembrie 2020. Înainte de a deschide prima sesiune de vot, doresc să îi dau cuvântul domnului Bușoi, potrivit articolului 59, cu privire la retrimiterea raportului său legat de raportul pentru sănătate, EU for Health, Comisiei. El va vorbi și după aceea această solicitare va fi supusă votului. Thank you so much, President. Bună dimineața, mulțumesc, doamnă președinte. From European Parliament. toți colegii, colegii, mulțumesc tuturor colegilor raportorilor din umbră și pentru susținere. Votul de ieri a subliniat că cu 5,1 miliarde de euro programul va face sistemul de sănătate mai rezistent și va contribui în sinergie și complementaritate cu alte politici europene pentru uh, constituirea unei rezerve de medicamente pentru timp de criză Sper că negocierile cu Consiliul vor fi uh, constructive și se vor încheia înainte de sfârșitul anului și, un pro- și programul va, începea, va putea începe să aibă rezultate pentru cetățeni în ianuarie 2021. De aceea aș solicita uh, retrimiterea către Comisia pentru uh, negocierile interinstituționale ale acestui program EU for Health die dossiers über die wir nun abstimmen sind der tagesordnung zu entnehmen. die abstimmungsrunde ist von. 9 bis. 10.15 uhr geöffnet. es kommt dasselbe abstimmungsverfahren zur anwendung wie in den vorangegangenen abstimmungen. Desclar a doua sesiune, prima sesiune de votare deschisă. Ordinea de zi poate fi uh, găsită pe internet. Declar, deci, deschisă această sesiune. Rezultatele vor fi publicate la orele 12.45, iar sesiunea se derulează între orele 9 și 10 și un sfert. vu, vu mettre sa bouche Le, Non, oh merde. test, test, test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 der präsidentin! Domnul președinte, meine sehr geehrten Doamnelor și domnilor, dragi colegi, reluăm sesiunea și trecem la publicarea rezultatelor primii sesiuni de votare de astăzi. Ele sunt după cum urmează și după aceea, oricum, pot fi consultate pe pagina de internet a Parlamentului. Deci trec la votul final în ceea ce privește raportul Bușoi, planul de acțiune al Uniunii Europene din domeniul sănătății, programul EU for Health, s-a adoptat. Raportul Bușoi planul uh, Uniunii Europene în ceea ce privește sănătatea, programul EU for Health, retrimiterea în comisie, se adoptă. Raportul Mureșan și raportul TANG în ceea ce privește planul de investiție pentru Europa durabilă, rezoluția în ansamblul ei, s-a adoptat. Trecem acum la amendamente în ceea ce privește raportul Fernandes și doamna Dinachi, programul InvestEU și dau citire amendamentelor sau uh, textul original unde se impune. Amendamentul 1CP se adoptă. Amendamentul 6 se respinge. Text original, articolul 3, alineatul 1, litera E, se adoptă. Amendamentul 7 se respinge. Amendamentul 1 CP se adoptă. Amendamentul 13 caduc. Amendamentul 8 s-a respins. La fel și amendamentul 18. Text original, articolul 5, prima parte, și apoi tot așa articolul 5, a doua parte, s-a adoptat. Amendamentul 19 și 20 respinse. Text original, articolul 7, alineatul 1, litera D, prima parte și a doua parte, adoptate. Amendamentele 1CP prima parte și 1CP a doua parte s-au adoptat. Amendamentul 1CP prima parte și a doua parte se adoptă. Amendamentul 21 se respinge. Amendamentul 1CP Mă scuzați, spune președintele, amendamentul 21 s-a respins. Amendamentul 1 CP se adoptă. Amendamentele 22, 23, 24, 25 se resping. Amendamentul 14 se respinge. Amendamentul 26 se respinge. În ceea ce privește articolul 7, alineatul 8, amendamentul 1 CP se adoptă. Apoi amendamentul 27 s-a respins. Amendamentul, amendamentele 4 și 5 respinse. Amendamentul 28, 29 și 30 respinse. Text original, anexa 2, numărul 13, se adoptă. Amendamentele 31, 32D, 33D, 34D și 35 se resping la fel și amendamentul 36, considerentul 3, amendamentul 1CP prima parte, 1CP a doua parte și 1CP a treia parte se adoptă. Amendamentele 15 la considerentul 10 și 2 la considerentul 10 s-au respins. Amendamentul 1 CP la considerentul 10 se adoptă. În ceea ce vește considerentul 11, amendamentele 9, 3, 16 se resping. În ceea ce privește considerentul 13, amendamentele 10 și 17 s-au respins. Considerentul 24. Amendamentele 1 CP prima parte a doua parte. A treia parte. Se adoptă. Considerentul 28, amendamentele 1 CP, prima parte și a doua parte, se adoptă. Considerentul 30, amendamentul 11, se respinge. Tot la considerentul 30, amendamentul 1 CP, se adoptă la considerentul 64, amendamentul 12 se respinge. Astfel trecem la amendamentele în ceea ce privește rezoluția cu privire la efectele COVID asupra situației curente, democrație și așa mai departe. Amendamentul 8 se respinge. Amendamentul 2 se respinge. Amendou, amendament, după alineatul 8, amendamentul 18 se adoptă. La 11, 9 se respinge. Text original, alineatul 1, prima parte și a doua parte se adoptă. Text original, 12 se adoptă. Text original, alineatul 14, prima parte și a doua parte se adoptă. La mandatul 15, amendamentul 19 se adoptă. Text original, mandatul 15, prima parte, a doua parte sunt caduce. După anatul 15, amendamentul 10 se respinge. După anatul 15, 16 se respinge. Textul original, anatul 16 se adoptă. Textul original, 17 e caduc. Text original la 19, prima și a doua parte se adoptă. Text original la 20, prima parte și a doua parte se adoptă. Amendamentele 11, 12, 11 la 21 și 12 la neatul 22 se resping. Text original la referirea 7 se adoptă. Referirea 8 se adoptă. Text original, referirea 9 se adoptă. Text original, referirea 12 se adoptă. Text original, referirea 13 se adoptă. Text original, referirea 14 se adoptă. Text original, referirea 15 se adoptă. Apoi, referirile 23, 29, 30, 31, textul original se adoptă. După considerentul B, s-a depus amendamentul 1, se respinge. La fel și amendamentul 3. Considerentul de amendamentul 13 se respinge. Text original, considerentul F, prima și a doua parte se adoptă. Amendamentul 4 la Considerentul T se adoptă. Text original T, prima parte, a doua parte, caduce. Text original, considerentul AA, prima parte și a doua parte se adoptă. Amendamentul 14 la considerentul AB și amendamentul 5 la același considerent se resping. Text original Consentul AB, prima parte și apoi a doua parte se adoptă. Apoi, amendamentul 6 se respinge. Consentul AC, amendamentul 15 se respinge. Text original, consentul AD, prima parte și apoi a doua parte se adoptă. Text original AE, prima parte, a doua parte se adoptă. Amendamentul 17 la constantul AF se adoptă și astfel textul original de la AF, prima și a doua parte, caduc. După considerentul AI s-a depus amendamentul 7 care a fost respins. Astfel am prezentat toate rezultatele primului vot de astăzi și întrerup sesiunea până la orele 14. La 14 vom relua cu cea de-a doua sesiune de vot. Herzlichen Dank! Mulțumiri tuturor și poftă mare! Signor Presidente. Domnul președinte. Boa tarde, caros colegas. Está... Bună ziua, dragi colegi. Reluăm lucrările ședinței plenare și înainte de a trece la al doilea tur de voturi, voi da cuvântul, conform articolului 59.4, domnului José Manuel Fernández în legătură cu trimiterea în comisie pentru negocieri interinstituționale a raportului său privind crearea programului InvestEU. Vă rog, domnule Fernandez, aveți cuvântul. Mulțumesc. Conformidad cu regulament. Mulțumesc, domnule președinte. Conform regulamentului Parlamentului European, în calitate de raportor pentru acest dosar important, pentru care raportoarea este și doamna Tinaghi, cerem ca acest dosar RIU Invest să fie retrimis în comisie în Comisia pentru Bugete și Comisia Econ pentru demararea negocierilor interinstituționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune domnul președinte, aș dori să vă felicit, stimați raportori, pentru raportul dumneavoastră și această solicitare va fi votată după Uh, votul privind propunerea Comisiei. Și acum se deschide a doua sesiune de vot de astăzi. Vom uh, vota pe lista de voturi de pe ordinea de zi și votul este deschis de la ora 14 până la urma 15 și 15 minute. După cum știți, votăm conform procedurii cu care ne-am obișnuit la sesiunile precedente și e vorba de voturi cu apel nominal. S-a deschis, deci, a doua sesiune de vot. Puteți vota până la ora 15 și 15 minute. Rezultatele acestei a doua sesiuni de vot vor fi anunțate la ora 17.30. Sesiunea se suspendă. Vă mulțumesc! Președintele. Se reia ședința. Trecem la rezultatul celei de-a doua sesiuni de votare de astăzi. Rezultatele sunt următoarele. În ceea ce privește raportul domnului Fernandez și doamnei Tinelli, programul InvestiU, propunerea a fost adoptată, astfel modificată. Cel de-al doilea raport al colegului Fernandez și colegei Tinali în ceea ce privește programul Invest EU a fost de asemenea adoptat și amendamentul referitor la impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației statului de drept și uh, drepturilor fundamentale. Aici, proiectul, propunerea de rezoluție a fost adoptată în total. Procesul verbal al ședințelor de pe 11, 12 și 13 noiembrie vor sta la dispoziție la începutul următoarei ședinții. Dacă nu există alte modificări, voi comunica rezultatele celor vizați ședința plenară a Parlamentului se suspendă. Le mulțumesc tuturor serviciilor și tuturor participanților pentru înțelegerea față de această situație care nu e deloc ușoară pentru noi toți. Vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ședința se suspendă.